șase propuneri de rezoluție. Am încheiat dezbaterea pe acest punct. Se va vota după încheierea discuțiilor noastre. Pe de zi avem acum următoarea dezbatere, și anume încălcarea drepturilor omului în Bahrain. Dau cuvântul domnului Schlitter. Două minute. Fru ordförande, så står vi då återigen framför ett land Mulțumesc, doamnă președinte. Iată, ne aflăm încă o dată în fața unui stat unde un popor uh, dorește să beneficieze de drepturile omului, se dorește să existe libertate de opinie, se protestează pașnic și apoi întreaga mișcare este oprimată, o asemenea mișcare pașnică, populară. Am văzut asemenea lucruri prea des. Și astăzi, iată, se întâmplă și în Bahrain. Bahrainul a luat o serie de măsuri. Există un comisar pentru drepturile omului la Bahrain și de asemenea s-au uh, făcut investigații. Însă, noi dorim analize independente. Dorim ca toți cei arestați uh, din rândurile activiștilor să fie eliberați, pentru că numai astfel uh, pot să-și exprime opiniile. Nu știu cât de des mai trebuie să solicităm acest lucru de la alte state, însă există și alte lucruri care îmi plac și care sunt cuprinse de această rezoluție. Și anume, exportul de arme uh, de către state, uh, dinspre Statele Unite a fost uh, oprit. Este foarte important ca noi și Comisia să solicite ca acest export și aceste reguli ale exportului să fie respectate. Pentru că nu se poate să câștigăm bani prin încălcarea regimului, prin susținerea unor regimuri care încalcă drepturile omului. Solicit și încurajez Comisiei să procedeze astfel. Mă gândesc aici la Arabia Saudită și la alte state din regiunea respectivă. Deci încurajez <coughs> Comisia să controleze exporturile de arme, pentru că până la urmă cred că este posibil acest lucru. Iar drepturile omului trebuie să fie protejate mai puternic în Bahrain. Trebuie să fie inițiat un proces în această țară pentru ca uh, dorințele oamenilor să fie luate în considerare. Nu se poate ca primăvara arabă să se transforme într-o iarnă geroasă. Mulțumesc, doamna de acum un minut și jumătate. Mulțumesc. Uh, nu, nu uh, cred uh, că Bahreinul are impresia că nu se întâmplă nimic aici joi după amiază, pentru că intervențiile ambasadei Bahreinului, ale tuturor prietenilor care au fost în Bahrein, uh, ne spun că nu așa trebuie făcut, nu vă dați seama că e un proces de schimbări care e în curs, uh, acțiunea voastră va avea o, un efect contraproductiv, astea sunt uh, relații, astea sunt reacțiile în legătură cu Bahreinul. Uh, Eh, acum trebuie să ne întrebăm ce vrem noi cu această rezoluție. Noi dorim ca în mod efectiv și eficient drepturile apărătorilor drepturilor omului, cei care au manifestat pașnic pentru puțin mai multă democrație în Bahrain, să fie respectate. Și noi suntem conștienți că eh, timp de un an de zile, de la evenimentele tragice de acum un an, au existat schimbări și vă dau două exemple foarte rapid. Comisia Independentă de Anchetă, înființată de rege, a ajuns la concluzii te- teribile, vorbind de torturi, tortură până la moarte și așa mai departe. S-au întâmplat tot felul de lucruri și Comisia asta spune clar și e bine că, să spun, că poate spune aceste lucruri negru pe alb. Bun, e alt lucru dacă se vor și pedepsi vinovații. Vom vedea. Acum, ieri am avut o convorbire, a existat o, o convorbire tripartită, o comisie tripartită uh, da, înființată de uh, acum câteva luni de Biroul Internațional al Muncii cu implicarea unor lucrători din Bahrain. Ieri s-au tras concluzii pozitive uh, cu niște semnături din partea guvernului, iată semnale pozitive, dar poate că rezoluția nu evocă prea mult aceste aspecte, poate suntem prea negativi, dar totuși trebuie spuse lucrurile, lucrurile pe nume. Nu putem să ne încredem orbește în autoritățile Bahreinului. Noi trebuie să avem încredere în cei care doresc democrația în Bahrein, dar rămânem vigilenți, încurajăm forțele cele mai progresiste. Mulțumesc! Mulțumesc acum domnul Tană, un minut. Anul trecut s-a marcat aniversarea mișcării populare care apela la respectarea drepturilor omului și a forțelor democratice în Bahrain. S-a folosit forța în mod disproporționat aici pentru a ă, îi ă, oprima pe protestatari. Apoi au intrat trupele GCC. Însă, ă, guvernul orientat de către comunitatea internațională a intrat într-un dialog important cu protestatorii și a existat uh, și cu uh, partidele majoritare. Au fost uh, realizate investigații și s-au propus uh, amendamente constituționale pentru a aborda toate aceste îngrijorări. De asemenea, s-au uh, și drepturile omului se uh, evoluează pe calea cea bună, astfel încât să se asigure că instituțiile funcționează cum trebuie și că se aplică cele mai înalte standarde de drepturile omului. Grupul ECR apelează la autoritățile din Bahrain să respecte drepturile omului și libertățile fundamentale, dar să permită și intrarea în țară a jurnaliștilor străini și a organizațiilor pentru drepturile omului internaționale, astfel încât investigațiile criminale care sunt acum în desfășurate să poată fi observate și de în exterior, de observatori externi,

Mulțumesc, care cuvântul doamna Vergia. Da, mulțumesc, doamnă președintă. Într-adevăr, există țări care nu atrag atât de mult atenția mass media și opinia publică nu prea știe ce se întâmplă acolo. Așa stau lucrurile și cu Bahreinul. După Revoluția tunisiană s-a ridicat și poporul din Bahrein, însă ă, ei s-au confruntat cu o represiune sângeroasă înfătuită cu sprijinul armatei din Arabia Saudită și am fi sperat să se condamne aceste lucruri mai puternic, nu doar de Parlamentul European. Nu sunt la fel de optimistă ca unii colegi ai mei. Dincolo de promisiuni, represiunea încă nu încetează. Pe 14 februarie, în cursul marii manifestări care, uh, manifestații care comemora uh, uh, manifestațiile de acum un an, jurnaliști, sindicaliști sunt în continuare aduși în fața tribunalelor, imediat, inclusiv medicii care au tratat manifestanții și simpli cetățeni care au îndrăznit să se adreseze jurnaliștilor. Mii de oameni au fost dați afară pentru că au susținut manifestațiile, nu au fost reangajați, sute de studenți au fost exmatriculați și, din câte știu eu, guvernul Bahreinului încă solicită întârzierea vizitei raportorului Națiunilor Unite. Trebuie spus că guvernul din Bahrein se simte sprijinit puternic de prezența celei de-a cincea flote a Statelor Unite și de acorduri uh, de uh, import de armament uh, cu anumite țări europene, dintre care și Regatul Unit anumite state europene asigură formarea forțelor polițienești uh, împotriva manifestanților și știm că și Franța e implicată. Uh, sigur, ne felicităm că Statele Unite și-au uh, suspendat exporturile de arme, dar trebuie să solicităm și guvernului britanic să facă la fel. Ar fi timpul să facem presiune asupra companiilor europene care au dat afară salariați și care nu i-au reangajat pentru mine această rezoluție e o dovadă că cei din Bahrain pot să se aștepte la susținerea Uniunii Europene. O Uniune Europeană care uh, spune în continuu că apără democrația, dar nu prea face destule. Mulțumesc. Acum doamna Șache, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Forumul economic de la Davos uh, și Reprezentarea Bahrainului a uh, reprezentat un element important. Autoritățile din Bahrain pot fi credibile numai dacă își respectă cetățenii și drepturile omului de acolo. Într-o țară care um, restrânge libertatea de expresie pe internet, unde evoluția economică este aproape imposibilă, lucrurile nu pot sta bine. Foarte mulți protestatari sunt oprimați cu violență, iar doctorii sunt implicați în procese foarte grele. Investițiile devin neatractive, iată. Divergențele dintre comunitățile de acolo sunt tot mai uh, stringente. Există riscul unui conflict uh, în proximitate care se implice și Iranul și Arabia Saudită. De aceea, cred că uh, ar trebui să înghețăm exportul uh, de arme către uh, Bahrain din partea Uniunii Europene. Autoritățile din Bahrain ar trebui să stea de partea corectă a istoriei și să arate că doresc să respecte drepturile omului, să facă reforme. Eliberarea deținuților politici, mai ales a lui Abdu al Havaia și Abu Dib reprezintă o prioritate. Mulțumesc! Mulțumesc! În numele grupurilor are cuvântul doamna Macovei pentru PPE. Un minut. De la reprimarea manifestațiilor pașnice din Bahrain, de acum un an, situația s-a răutățit. În ciuda recomandărilor Comisiei Independente de Anchetă, și uh, promisiunilor guvernului de a respecta aceste recomandări, violențele continuă. 35 de oameni au murit uh, în iunie 2011 și cifra aceasta s-a ridicat la peste 60 de oameni cu o avalanșă de morți uh, cauzate prin violență din 2011 și până acum. Autoritățile din Bahrain trebuie să înceteze reprimarea violentă a unor proteste pașnice se pare că activiștii a drepturilor omului, jurnaliști și personalul medical uh, sunt supuși unor procese nedrepte în fața unor instanțe militare și civile. Uh, această situație trebuie să înceteze și cei care nu respectă drepturile, uh, mă scuzați, regulile unui proces echitabil trebuie condamnați. Uh, măsurile represive continuă și în uh, ce privește cenzura pe internet și noi comandăm acest lucru. Peste o mie de situri internet sunt blocate în Bahrain. Parlamentul nostru trebuie să spună răspicat cuvântul și Uniunea Europeană trebuie să facă presiuni cresc crescute asupra guvernului din Bahrain pentru că acesta să-și uh, îndeplinească promisiunile de schimbări democratice și să investigheze încălcările drepturilor omului. Mulțumesc, doamna Geringer. Acum un minut. Mulțumesc foarte mult. Poporul din Bahrain, inspirat de succesul protestatarilor din Egipt și din Tunisia, a ieșit în stradă și a declanșat un adevărat val de proteste, cerând restaurarea monarhiei constituționale. În urma atacurilor brutale au decedat 60 de persoane, iar autoritățile din Bahrain continuă reprimarea, represiunea acestor uh, manifestanți, uh, continuă să uh, îi priveze de accesul la internet, este controlată mass media, este controlată și restricționată de asemenea și libertatea de circulație și credem că aceste și mm, cerem ca aceste acte de violență să fie stopate imediat iar libertățile fundamentale să fie respectate. Trebuie să fie lansat un dialog constructiv cu societatea pentru găsirea unor um, soluții. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Oyuland. Thank you, Madam President. Bahrain, a, participa, a trecut deja printr-o schimbare deosebit de uh, importantă. Uh, astăzi uh, țara este decisă să realizeze reforme, însă reformele nu pot fi realizate atunci când uh, responsabilii de, torture, de torturi și de uh, asasinate nu sunt aduși în fața justiției. Încurajez guvernul uh, din Bahrain să Um, înceteze orice fel de acțiune împotriva personalului medical care a îngrijit uh, reniții și să pună capăt actelor de violență împotriva protestatarilor pașnici. Guvernul din Bahrain a făcut foarte multe greșeli și și-a pierdut credibilitatea și respectul la nivel internațional. Dar nu ar trebui să uh, nu învețe nimic din această um, experiență și să demareze cât mai rapid reforme complete. Mulțumesc, domnul Kaminski, un minut. Mulțumesc, doamnă președintă. Uh, dragi colegi, vreau să vă spun că sunt convins că până la urmă Ă, nu există nici o națiune ă, care să nu poată adopta democrația. De aceea m-a bucurat să văd valul schimbărilor adus de primăvara arabă. Am văzut acest adevărat vânt al schimbării care a bătut și asupra Bahreinului. Acum trebuie să spunem că oamenii din Bahrein într-adevăr își doresc reformele Eh, guvernul le-a promis că își va și înfătui anumite reforme, dar eh, măsurile luate de guvernul bah- din Bahrain au fost prea modeste, nu s-a făcut îndeajuns. Eh, și e îngrijorător ceea ce se întâmplă în Bahrain jurnaliștii independenți încă nu pot avea acces uh, în Bahrain. Asta subminează credibilitatea guvernului. Nu putem vorbi de democrație și de drepturile omului dacă cei care au comis asasinate nu sunt judecați și pedepsiți. Mulțumesc, acum domnul Pașca. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În ceea ce privește primăvara arabă de anul trecut, atunci uh, au existat mișcări și la Bahrain. Cu ocazia mișcărilor respective, mulți oameni au murit uh, și alte câteva sute au fost uh, reținuți. Regele din Bahrain a constituit o comisie națională și în rapoarte se observă că cinci persoane au fost omorâte și anumiți activiști politici au fost supuși uh, unor acte de violență. Multe persoane au fost aduse în fața instanței și au fost condamnate printr-un proces nedrept. Comisia a recomandat o uh, înființarea unei unități de investigare care să analizeze toate situațiile problematice. Se dorește ajungerea la un nou consens social și, sigur, trebuie să existe strădanii de a colabora în mod constructiv. Cred că regele trebuie să știe toate aceste lucruri. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnul Obermeier, 1 minut 30. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, într-adevăr, primăvara arabă, din păcate, s-a transformat într-o iarnă arabă și presa mondială vorbește acum despre evenimentele din Siria, Libia, foarte uh, mult uitat, uh, pare și masacrul asupra creștinilor copți, dar se vorbește și despre Bahrain. Aici au existat uh, multe proteste împotriva uh, dominației sunite. În urma acestora au murit aproximativ 40 de persoane s-a acționat cu mijloace violente împotriva unor uh, protestatari pașnici și vina e a forțelor de securitate. Uh, din păcate, ei sunt înarmați cu arme provenite din Occident. Asta înseamnă că uh, forțele status quo-ului sunt mai puternice decât forțele schimbării. Iată, uh, forțele conservatoare practic sunt înșurubate în scaun și înseamnă că uh, dispare speranța unui proces real de democratizare, inclusiv în celelalte state ale Golfului. Uh, se solicită reforme, justiție socială, o monarhie constituțională în Bahrein. Uniunea Europeană trebuie să ia aceste cereri în serios și dat fiind uh, ceea ce se întâmplă în lumea arabă, nu trebuie să aplicăm standarde duble. Mulțumesc și acum domnul Kelly are cuvântul. Mulțumesc, domnul Kelly. Mulțumesc. Avem uh, de-a face uh, nici cu cea mai uh, săracă, nici cu, situația, nici cu țara care se află în cea mai um, gravă situație, însă um, subiectul pe care îl discutăm astăzi este totuși deosebit de important și trebuie să facem presiuni pe lângă autoritățile din Bahrain să demareze reformele necesare. Stabilirea și înființarea acestei comisii independente de anchetă este salutată de comunitatea internațională și așteptăm acum să vedem dacă va duce la rezultate mm, concrete, pentru că altfel nu va avea nicio valoare. Persoanele care au încălcat drepturile omului trebuie să fie trase la răspundere. Uh, protestatarii pașnici care au fost uh, arestați pe nedrept trebuie să fie eliberați, iar acele persoane care și-au pierdut locul de muncă pentru că au fost implicate în proteste trebuie să își recapete aceste slujbe. De asemenea, comunitatea internațională trebuie să se abțină din a vinde uh, echipamente militare Bahreinului. Și dacă vom face acest lucru, vom uh, aduce o soluție foarte bună. Doamna Esaia, acum în procedura Cash DI. Turvallisuustilanne Bahrainissa. Da, mulțumesc. Situația securității uh, în Bahrain uh, este instabilă. Trupele de securitate uh, au avut ciocniri repetate cu demonstranții. În noiembrie, raportul uh, Comisiei de Anchetă a arătat că s-a folosit tortura pe scară largă împotriva manifestanților și situația asta, din păcate, continuă. Uh, nu s-au respectat, din păcate, recomandările emise de această comisie de anchetă, astfel încât violențele continuă. Anumiți deținuți uh, sunt supuși torturii. De asemenea, s-a mm, făcut apel la încetarea violențelor, noi nu putem doar să stăm cu mâinile în sân și să sperăm că se va întâmpla uh, așa ceva. Doamna Gomes, un minut. Brada, recunoaște alguns pași pozitivi feitos designadamente. Domnilor și domnilor, există câțiva pași uh, pozitivi, mai ales în ceea ce privește Comisia Independentă pentru Investigații. Și s-a constatat că au avut loc multe represiuni anul trecut, însă există și o înceti, un ritm încet al reformelor, al uh, îmbunătățirilor și al uh, nedreptăților. Nici măcar deținuții nu sunt eliberați. Săptămâna trecută am uh, avut o delegație de la Bahrain și cu toții au spus că demonstrațiile sunt uh, manipulate din punct de vedere politic și religios. Dacă așa stau lucrurile, de ce se împiedică în continuare faptul că activiștii sau jurnaliștii străini nu pot intra în țară. Uh, mulți uh, observatori externi doresc să intre în Bahrain, să vadă cum sunt uh, aplicate drepturile omului, însă până acum nu s-a primit o invitație nici către Consiliul pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite, nici către altă instituție, pentru a putea observa ce se întâmplă cu adevărat la fața locului. Cred că aceste abuzuri trebuie să se încheie. Nu se poate ca anumite țări care au care nu respectă un standard comun să vândă arme către Bahrain. Mulțumesc, doamna Nicolai. Un minut

Mulțumesc, doamnă Nicolai, iar acum cuvântul doamna Corola. Kiitos, arvoisa puhemies. Otimme lokakuussa kantaa Bahrain. Mulțumesc, doamnă președintă. Am văzut încă din octombrie uh, care era tendința de evoluție a situației din Bahrain. Au fost arestați inclusiv medici din spitale care au îngrijit uh, demonstranții. E vorba de demonstranți pașnici, bineînțeles. Și uh, vă spun că noi trebuie să ne concentrăm pe stoparea uh, tuturor acțiunilor îndreptate împotriva manifestanților. E nevoie de reforme, e nevoie să fie apărați uh, apărătorii drepturilor omului și toți cei care încearcă să democratizeze situația. Sultanul Bahreinului, regele Bahreinului au asigurat, a asigurat că intenționează să îmbunătățească situația drepturilor omului și sper că așa se va și întâmpla. Mulțumesc, domnul Repo, acum un minut. Bahrainissa Kansavati, vaatii Vă mulțumesc reformele democratice uh, nu sunt suficiente, iar respectul pentru drepturile omului nu este dat. Este nevoie de respect pentru uh, condiții umane mai bune um, și guvernul de la Bahrain nu respectă toate aceste lucruri. Noi am făcut solicitări pe această cale, însă guvernul uh, Eh, de acolo continuă pe aceeași linie dură, atacă demonstranții și nu există nicio justificare pentru eh, folosirea acestui gaz lacrimogen și a grenadelor eh, granadelor care sunt folosite împotriva demonstranților pașnici. Trebuie să se pună capăt acestui tratament îngrozitor și de asemenea, societatea civilă, jurnaliștii și activiștii trebuie să beneficieze de un tratament mai bun. Guvernul trebuie să sprijine activismul social și uh, societatea civilă. Trebuie oprite aceste demonstrații, dar ele nu pot fi oprite decât prin mai multă democrație, mai mult dialog și acțiuni de uh, natură socială. Trebuie create mai multe locuri de muncă. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Posel. Domnule președinte, cunosc Bahreinul de peste 30 de ani și doresc să spun un singur lucru. Această țară se găsea pe un drum bun și poate reveni pe acesta. Și acest lucru în ciuda situației sale expuse aproape de Iran. Nu putem să uităm acest lucru. Și cu siguranță există, uh, cu siguranță, intervenții ale aparatului de securitate și ale saudiților care se află în spatele tuturor acestor lucruri și care cu mare plăcere ar integra Bahreinul în statul lor, că nu putem uita nici asta. Pe de altă parte, există o agitație șinită care este coordonată de către Iran și care este coordonată și de uh, conducătorii extremiști din țară. Toate acestea sunt aspecte importante și noi nu trebuie să fim unilaterali aici, ci trebuie să mijlocim și să îi ajutăm astfel încât acolo să se creeze o monarhie constituțională rezonabilă cu un echilibru bun între șiiți și suniți, pentru că altfel acolo va avea loc o baie de sânge îngrozitoare. S-a spus deja că primăvara arabă, așa cum uh, a fost cunoscută ea în majoritatea țărilor, se uh, îndreaptă mai degrabă către extremism și trebuie să ne asigurăm că critica justificată asupra Bahreinului nu este abuzată de către extremiști. Terminit. Mulțumesc, domnule Boselt, doamna Tain, pentru a încheia. Stimată doamnă președinte, salut faptul că acest parlament ține cont de încălcările uh, drepturilor omului din Bahrain. Uh, Centrul pentru drepturile omului de la Bahrain, uh, conform unei liste a acestuia, numărul de victime este mult mai mare decât cel care este numit uh, de către rezoluția noastră. Se vorbește despre 66 de morți. Dezbaterea este foarte importantă multe state uh, s-au arătat uh, neutre față de atacurile care au avut loc acolo, însă cred că ar fi bine să ne facem vocea auzită. Dacă este să comparăm reacția statelor membre când au apărut primii morți în Siria, reacția a fost cu totul diferită. Și până la urmă despre asta este vorba și sper că în acest Parlament uh, european, standardele vor fi aceleași indiferent de ce țară este vorba. Nu se poate să avem standarde diferite numai pentru că uh, la Bahrain se găsește o flotă americană și nu una rusească, pentru că acolo sunt livrate arme din Statele Unite și nu din Rusia și că și din cauza că um, relațiile noastre comerciale nu sunt aceleași ca și cu Siria. Trebuie aplicate aceleași standarde Bahreinului și tuturor statelor din lumea arabă dacă este vorba despre drepturile omului. Vă mulțumesc! Și astfel se încheie procedura Catch the Eye. Avem uh, șase propuneri de rezoluție, dar înainte de asta îi dau cuvântul doamnei comisar. Uh, bineînțeles, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, doamna președinte, stimați membrii Uniunea Europeană acordă o atenție deosebită situației drepturilor fundamentale ale omului în Bahrain mai ales în uh, contextul fenomenelor care au început în februarie anul trecut. Din păcate, în ultimele luni am asistat la arestări arbitrare, tratamente inumane, torturi împotriva prizonierilor, precum și încălcări ale libertăților fundamentale. Trebuie să se îmbunătățească situația respectării uh, drepturilor fundamentale, iar uh, reformele trebuie să aibă o bază sănătoasă. Răspunsul Uniunii Europene la această situație îngrijorătoare a fost unul consecvent. Înalta reprezentantă Catherine Ashton a emis anul trecut numai puțin de opt declarații privind situația din Bahrain, cerând uh, um, instaurarea dialogului, respectarea drepturilor omului și um, înlăturarea violențelor a discutat de mai multe ori cu uh, ministrul de externe și s-a întâlnit de asemenea în aprilie anul trecut și cu regele Bahreinului. Uh, Consiliul și-a reiterat mesajul în concluziile sale din uh, din februarie și martie iar uh, reprezentanții uh, Uniunii Europene și ai serviciului său extern au contacte repetate cu autoritățile din Bahrain. Decizia de mm, creare a unei uh, comisii independente de anchetă în iunie 2011 a fost salutată, iar acum uh, mm, Bahreinul implementează elementele care se regăsesc în raportul acestei comisii. Uh, Uniunea Europeană și-a afirmat disponibilitatea de a furniza asistență Bahreinului în această mm, activitate deosebit de dificilă și îi stă la dispoziție cu expertiza de care dispune este esențial uh, să se mm, demareze un adevărat dialog între autorități și opoziție, iar grupurile din opoziție trebuie să joace și ele un rol în uh, acest proces, pentru că în absența unui astfel de dialog uh, nu este posibilă o reconciliere reală și de durată. Sperăm că sentințele mm, emise de așa numitul Consiliu de Siguranță Națională împotriva uh, personalului medical și militanților uh, pentru drepturile omului vor fi revocate. Uh, toate aceste persoane trebuie să mm, beneficieze de procese echitabile în fața instanțelor civile. Bahrainul trebuie să își respecte angajamentele în conformitate cu convențiile internaționale. Mulțumesc, uh, doamnă comisar. Așa cum vă spuneam mai devreme, a, și doamna Gomez mai dorește să vorbească, un punct de ordine. Pas- da, înaintea votului, doamnă președintă, aș dori să vă ofer informația că agențiile de știri ne spun că în Eritrea s-a produs un atac asupra Etiopiei, există morți și doi cetățeni germani au fost răpiți. E vorba de două țări care, după cum știm, au, uh, s-au luptat între ele. A existat un război în anii 90 între uh, Etiopia și Eritrea. Uh, suntem și noi responsabili pentru că noi ajutăm Etiopia și, din păcate, nu facem ceea ce ar trebui, și anume să solicităm ca ambele țări să respecte arbitrajul frontierei de acum câțiva ani. Sigur, situația a fost îndreptată în favoarea Etiopiei. Doamna Ashton sper că va veni săptămâna viitoare în fața AFET cu informații în legătură cu cele întâmplate între aceste două țări. Președinte, mulțumesc pentru informație, domnul Posolt. Frau Präsidentin, ich habe... Tocmai am aflat și eu că la următoarea plenară, care va începe marți, ca urmare a Paștelui Ortodox și care va dura până la vineri, conferința președinților, împotriva grupului nostru parlamentar, a stabilit ca uh, punctele urgente să fie eliminate de pe ordinea de zi. Mie nu mi se pare acest lucru corect, pentru că avem patru săptămâni până la plenara din aprilie și cu siguranță până atunci vor fi abordate multe teme importante. Doresc așadar să protestez împotriva um, acestei decizii care contravine regulilor noastre proprii și îi loc pe colegii din celelalte grupuri parlamentare să discute cu președinții președinții lor, astfel încât această decizie greșită să fie corectată până în aprilie. De dispoziție Mulțumim, domnule Posselt. Eh, sigur, președ... conferința președinților sper că va analiza această chestiune. Vom transmite solicitarea noastră. Cu asta am încheiat eh, discuția și vă repet pentru a treia oară că am primit șase propuneri de rezoluție. Eh, dezbaterea e încheiată și trecem la vot.